adoptăm și o rezoluție progresistă a colegului David Martin și vom vota în favoarea acestor texte, fără întârziere. Mulțumesc. Urmează domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Iată, în sfârșit avem acest acord cu Singapore E vorba de unul din, una din țările cele mai de succes din lume. Lucru, procesul ar fi trebuit să fie simplu, dar iată că a fost nevoie de 10 ani din cauza noastră. Uh, da, iată că uh, sunt uh, colegi chiar de aici care au pus bețe în rate ca să blocheze acest proces și nu știu de ce. Asta nu face decât să meargă contra intereselor comerciale ale Uniunii Europene. Nu ne-am comportat bine cu Singapore. Totuși am reușit. E un acord foarte bun acum. Un acord cu o economie dinamică a Asiei de Sud-Est. Și mâine voi vota și ar trebui să votăm cu toții pentru, deși... Uh, sunt uh, oameni de la extrema stângă, extrema dreaptă, mai sunt și verzi, sunt și unii social-democrați care vor încerca să submineze politica comercială a Uniunii Europene ca să lăsăm uh, loc liber pentru China, pentru SUA. Nu știu, asta ar fi cea mai proastă situație. Nu avem nevoie de o situație, trebuie restaurată încrederea în acest proces și dezvoltarea econom- economiei Uniunii Europene și uh, politicii comerciale. Mulțumesc și acum, da, Nina Gil. Commissioner. Domnule președinte, doamna comisar, în calitate de membră a delegației cu ASEAN-ul, cred în importanța strategică a acestei regiuni pentru Uniunea Europeană. Am avut oportunitatea de a discuta acest acord cu o serie întreagă de părți interesate din Singapore, inclusiv ONG-uri și sindicate independente. Cu toții sprijină un parteneriat mai puternic între Uh, noi și țara lor. Este cu atât mai important acest lucru, având în vedere că comerțul actual uh, are reguli care, urme, care tocmai sunt rescrise. Um, ma, mă scuzați, Statele Unite nu mai pot fi văzut uh, ca, văzute ca un partener fiabil. Ratificarea convențiilor, convențiilor OIM și durabilitatea uh, Um, au fost menționate, dar pe mine m-a asigurat domnul Martin, unul, unul dintre raportori, uh, în acest sens. El a reușit să îi convingă pe cei din Singapore să răspundă la multe dintre preocupările noastre. Prim-ministrul și-a asumat angajamente um, prim-ministrul și-a asumat mai multe obligații uh, în acest sens. Uh, este o victorie pentru raportori, dar și pentru uh, grupurile lor politice. Sprijin acest acord. Mulțumesc. Uh, domnul Vales are cuvântul acum. Mâine vom vota pentru comerțul liber și pentru păstrarea competitivității internaționale al, firme, ale, a firmelor europene. Vom vota pentru a promova creșterea, dar și standardele și valoare, valorile importante în lanțul de valoric global vom avea condiții ecutabile și în același timp vom promova incluziunea eh, socială și protecția mediului. Chiar dacă uneori eh, este o provocare pentru firmele europene, ne suntem mândri că stabilim standarde, suntem eh, un exemplu în lume. Firmele noastre cresc, acordurile comerciale au contribuit la o creștere semnificativă a exporturilor Uniunii Europene. Avem acum uh, cea mai mare rețea de acorduri comerciale preferențiale în lume, aproximativ 70 pe 5 continente. Și nu trebuie să uităm că creăm locuri uh, de muncă în Europa în urma acestora. Încă o dată, acordurile comerciale cu țări ca Japonia, Singapore sau Vietnamul intră în vigoare și sunt în interesul nostru Trebuie să promovăm astfel de acorduri și în viitor. Sper că mâine vom vota uh, pentru și încurajez pe toată lumea să voteze pentru acest acord. Mulțumesc. Urmează domnul Francisco Asis. Vă mulțumesc și uh, mă va înlocui acum domnul Telicca. Muito obrigado, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste acorduri cu Singapore sunt esențiale pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu vrea să se închidă, vrea să se deschidă spre lume, vrea să aibă o contribuție activă, pozitivă la reglementarea acestui mare fenomen al globalizării. E un acord de parteneriat, uh, un acord concret uh, pe care îl discutăm astăzi și este un bun punct de plecare pentru o mai mare implicare economică, politică a Uniunii Europene într-o regiune esențială a globului, cum e sud-estul Asiei. Uh, va fi baza pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale ale UE și statelor membre cu Singapore, cu un mai bun dialog politic, cu o mai bună cooperare într-o largă gamă de sectoare. E un actor care se referă și la, are clauze politice esențiale în ce privește drepturile omului, apoi Tribunalul Penal Internațional, arme de distrugere în masă, uh, Uh, arme uh, ușoare, uh, combaterea terorismului, sănătate, mediu, schimbări climatice, energie și nu numai. Mulțumesc. Uh, îmi pare rău, dar a trebuit să vă întrerup. Îmi pare rău, suntem întârziere cu aproape jumătate de oră. Asta înseamnă că va trebui să respectăm cu strictețe timpul alocat. n avem de ales. Deci uh, vă rog de pe acum să fiți îngăduitori cu mine nu vom îngădui cartonașe la bate, vom avea procedura intervențiilor spontane. Oricum, așa era și înainte să mă așez eu pe scaunul ăsta. Vă salut și domnul Petrele are cuvântul. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mulțumesc eh, colegului meu, David, pentru acest raport excelent. Acordul de cooperare cu Singapore, Um, constituie și un parteneriat politic ce ne va permite o cooperare mai profundă, mai intensă și în domeniul mediului, securității, dezvoltării. Acest acord deschide și noi posibilități pentru cooperarea în domeniul drepturilor omului, uh, neproliferare, Um, și alte domenii, cum ar fi sănătatea. Acest acord um, ne va permite să combatem cancerul împreună și ne va permite să lucrăm împreună cu toate țările din regiune. Mulțumesc, domnul Mamichin, un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, acest acord este echilibrat. După cât știu, Singapore a promis să ratifice convențiile OIM cât de repede. Ce mi se pare foarte important este monitorizarea aplicării sale de partea europeană. Singapore, într-adevăr, este foarte sus pe indexul, în indexul um, Transparency International, dar este foarte sus uh, și uh, când vine vorba de indexul secretului uh, bancar. Atunci când avem de-a face cu un astfel de paradis al secretului bancar, trebuie să avem măsuri. Recent, um, un protocol privind dubla impozitare între Letonia și Singapore a intrat în vigoare pentru a stimula investițiile transfrontaliere. Rămâne întrebarea dacă uh, drepturi sporite pentru investitori sunt, uh, com, sunt compatibile cu drepturile omului și standardele de transparență. Uh, mult depinde de capacitatea Uniunii Europene de a cere aplicarea strictă a, portului, a, a acordului. Are cuvântul acum Următorul vorbitor, domnul Zdroiesc. Mulțumesc uh, um, sau uh, am pus întrebări în Curtea de Justiție în 2014, am primit răspunsul în 2017, acum suntem în 2019 și sunt țări cum ar fi Indonezia, Filipine, Vietnamul uh, și iată că li se va alătura o nouă țară din Asia cu care vom semna un acord foarte important pentru noi, Singapore, Eh, vreau să spun că mi-a convenit foarte mult și acordul încheiat cu Canada. Eu cred că protecția investițiilor, interzicerea eh, eh, dublei impozitări, lipsa taxelor vamale nu e, benefic, nu e beneficiu doar a partenerilor noștri, ci și, e, e și în beneficiul nostru. Trebuie să fim mulțumiți și procedurile pe care le aplicăm, din păcate, sunt foarte greoaie și asta înseamnă că afectează uh, șansele UE, ne fac să pierdem prea mult timp, ar trebui să ne gândim ce să facem ca aceste proceduri să fie accelerate și mai transparente. Domnul Bușoi, mulțumesc. Un minut. Thank you very much, President. I welcome the EU-Singapore Partnership Agreement. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest acord și salut uh, și felicit uh, echipele de negociere pentru aceste negocieri. Singapore a fost un partener și prieten îndelung al Uniunii Europene. 10.000 de companii europene lucrează în, Sing în Singapore, iar acest stat partajează aceleași valori cu noi. Singapore este membru fondator pentru ASEAN și un pol în regiune. Tocmai de aceea acest parteneriat mi se pare o bună alegere geostrategică și pentru viitorul uh, relațiilor UE-ASEAN una dintre cele mai mari uh, economii, um, una dintre economiile cu cea mai mare creștere din uh, lume. Se creează oportunități pentru întreprinderile europene să exporte în Singapore, ceea ce va uh, stimula economia um, în valoare de 500 de miliarde de euro în următorii ani, se estimează. Mulțumesc, spune președintele. Uh, nu mai adăugăm pe nimeni la lista intervențiilor spontane. Începem cu domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim admirația față de dumneavoastră, domnule comisară, pentru că ați finalizat acest acord de liber schimb. Trebuie să promovăm comerțul liber în întreaga lume spre o deosebire de administrația americană actuală. Doresc să adaug un lucru. În viitor trebuie să fim mai ambițioși atunci când negociem astfel de acorduri și să scurtăm negocierile. A durat aproape 10 ani această negociere. Știu că și Curtea de Justiție a fost implicată, au fost circunstanțe particulare, dar gândiți-vă ce putem face pentru a încheia astfel de negocieri mai repede. Sper că cu timpul vom reuși să avem un acord multilateral cu întregul ASEAN. Comerțul liber trebuie să fie ideologia promovată de Uniunea Europeană în lume. Haideți să ne gândim cum putem fi mai eficienți. Mulțumesc! Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Já... Da, eh, mulțumesc eh, spune domnul Polciac, uh, că mi-a dat cuvântul, și vreau să spun că eu uh, cred în comerțul liber, fără obstacole, dar bazat pe valori comune. Și cred că avem în comun o serie de valori cu Singapore, uh, ca de exemplu valorile liberalismului, în fine, statul de drept, echitatea, regulile clare și vreau să felicit pe raportor și pe echipele de negociatori Uh, cred că au reușit să ajungă la un echilibru cu acest acord și e o mare șansă pentru companiile noastre, pentru cetățenii, instituțiile noastre. Eu nu știu ce alt acord ar fi putut încheia care să fie mai bun. Sigur, uh, Poate mai sunt și unele puncte de criticat, dar uh, altfel nu am avea niciun acord și am pierde vreme, așa că sunt în favoarea susținerii acestui acord. Grazie, președinte. Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Consolidarea relațiilor cu uh, Singapore Ehm, ne deschide noi piețe și ne oferă posibilitatea de a, de a intensifica dialogul în legătură cu drepturile omului, schimbările climatice și domeniul fiscal. Dar acordul pe care îl discutăm conține măsuri periculoase ehm, pe care le-am menționat și în cazul ehm, acordului TTIP. Există un tribunal pentru conflictele între investitori și state care permite unui investitor străin să dea în judecată un guvern a oferit firmelor posibilitatea de a da în, cu, în uh, judecată guvernele pentru că au protejat sănătatea sau mediul este greșit. Acest sistem trebuie înlocuit cu unul care să oblige firmele să plătească pentru încălcările drepturilor și ale mediului. Tratatul între UE și Singapore este doar primul, va fi un model pentru acordul cu China, Mexicul și alte economii majore din lume. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Maria, Sunt minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acordul de parteneriat economic cu Singapore va duce la o creștere a comerțului și asta va însemna mai multe importuri de produse ieftine din Singapore către Uniunea Europeană. Pentru că Singapore, de fapt, nu este decât un uh, port pentru un avampost al Chinei produsele, chiar și produsele făcute în Singapore, știm cum sunt uh, făcute. Nu se aplică drepturile lucrătorilor și avem de-a face cu un caz tipic de dumping. Nu putem spune că avem de-a face cu un comerț echitabil. Și, deci, acest acord este împotriva intereselor noastre. Eu sunt și împotriva uh, acestei logici ISDS care îi protejează pe investitori în detrimentul statelor. Și bineînțeles, să nu uităm statul de drept, drepturile omului și libertatea de exprimare în Singapore. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cu aceasta lista s-a încheiat. Doamnă comisar, vă dau cuvântul pentru răspuns. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș încerca să răspund câteva întrebări. Deci, datoria publică e exclusă. Eh, acordul de eh, protecție a investitorilor e, spune clar că se exclude restructurarea eh, datoriei publice. Deci puteți să fiți liniștit. Acum, sistemul ASDS în Uniunea Europeană nu mai există, deci arbitrajul privat. L-am înlocuit chiar la cererea dumneavoastră și cu ajutorul dumneavoastră și vă și mulțumesc pentru asta. Deci l-am înlocuit cu un nou sistem mai modern pe care avocatul general de la Curtea de Justiție l-a declarat perfect compatibil cu legislația UE. Astfel scăpăm de multe defecte ale sistemului anterior. Avem un sistem de arbitri uh, cu normă întreagă, mecanism de apel, transparență, se știe clar uh, Eh, ce cazuri pot ajunge pe masa judecătorilor, arbitrilor și se spune că statele membre au dreptul de a reglementa. Singapore nu se află pe lista jurisdicțiilor necooperante în ce privește evaziunea fiscală. Eh, apoi, e indicațiile geografice acum. Da, sigur, mai sunt câteva lucruri de făcut. Avem uh, Uh, o uh, listă și sunt 195 de indicații de origine geografică, o listă pe lista consultativă și țările membre pot uh, face cerere să se adauge elemente pe listă. Uh, lista trebuie respectată. Singur, e adevărat că Singapore încă trebuie să ratifice uh, trei convenții ale Organizației Internaționale a Muncii, dar uh, ei, sau mă rog, guvernul Singaporelui lucrează din greu la asta și cooperează cu Organizația Internațională a Muncii să se asigure că legislația lor respectă aceste trei convenții și, până la urmă, vor fi ratificate a fost uh, scrisă o scrisoare de către guvernul uh, Singapore care ne ține la curent cu acest proces. Eu sper că mâine veți vota uh, în mare major, cu mare majoritate în favoarea acestor acorduri și ve, dacă veți face așa, veți vota pentru un acord de liber schimb ambițios, care va fi un termen de referință pentru multe alte acorduri viitoare cu regiunea ASEAN veți vota în favoarea unui acord de protecție a investitorilor care uh, se conformează abordării dumneavoastră. Veți ajuta să avem o cooperare mai bună între UE și Singapore, cu relațiile noastre uh, fiind mai uh, solide, mai extinse în domeniul securității, um, contacte interpersonale, cercetare și așa mai departe, prin acordul de parteneriat uh, și va fi primul acord uh, Uh, susținut de Parlamentul European uh, în conformitate cu o arhitectură nouă și modernă. Astfel uh, ne facem mai mulți prieteni care au aceleași valori cu ale noastre, țări care cred în multilateralism, în reguli globale, țări care Cred că putem avea beneficii reciproce, putem avea acorduri de comerț liber, echitabile, cu prieteni, cu cei care, continu, cu care contribuie la uh, reglementarea globalizării. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Uh, Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Uh, mulțumesc și pentru acest acord, nu doar pentru ziua de azi. Și vreau și eu să Uh, subscriu la aprecierile exprimate la adresa tuturor eforturilor făcute de dumneavoastră. Acum am înțeles că unul din cei doi raportori și-a epuizat deja timpul acordat. Asta înseamnă că pot da cuvântul doar domnului Martin în încheiere în timp de două minute. Da, primesc cele două minute, pentru că doamna comisar a răspuns uh, cu amabilitate la întrebări, dar mă uit în sală și nu mai văd pe nimeni dintre cei care au avut observații critice în sală. Deci, uh, la ce să mai răspund? În ceea ce privește acordul de liber schimb, e bun pentru locuri de muncă, pentru investiții și trebuie să-l sprijinim în ceea ce privește investițiile. Este cel mai modern acord privind protecția investițiilor pe care le-am avut vreodată. Sunt de acord cu ce a spus doamna comisar. Încercăm să interacționăm cu state pe aceeași lungime de undă pentru a ne asigura că statul de drept funcționează, pe când alte state își doresc să se aplice legea junglei Uh, noi trebuie să continuăm să promovăm acorduri bilaterale și multilaterale. Președintele, am înțeles că colegii critici uh, și au pără, care au părăsit țara, probabil că s-au răzgândit, au fost convinși să se răzgândească în timpul dezbaterii. Altfel nu văd uh, altceva. Uh, dezbaterea s-a încheiat, uh, putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume întrebarea cu solicitare de răspuns oral regresul drepturilor femeii și a legalității de gen în Uniunea Europeană. Autoarea este doamna Pimenta Lopez. Am să-i dau cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară, mai întâi doresc uh, să Mă bucur de excelenta cooperare cu colegii care au contribuit la rezoluție și la această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Drepturile culturale, politice, sociale uh, ale femeilor au avut mult de suferit în urma politicilor de dreapta. Uh, condițiile lor de lucru s-au înăsprit, precarizarea uh, lor a fost adusă de scăderea salariilor, Ehm, femeile au suferit discriminări enorme. Cheltuielile sociale și existența serviciilor și serviciile publice au ehm, scăzut. Serviciile publice trebuie să ofere sprijin copiilor, persoanelor bolnave, persoanelor în vârstă. Este inacceptabil faptul că statul s-a deresponsabilizat față de populație. Um, femeile au avut de suferit în urma acestui proces. Um, există presiuni enorme asupra lucrătoarelor care sunt în concediu de maternitate sau în alte situații să renunțe. Uh, de asemenea, când vine vorba de drepturile legate de sănătatea sexuală și reproductivă, drepturile femeilor au de suferit. Um, când uh, vine vorba de întreruperea de, de sarcină și lipsa de îngrijiri de anumite tipuri. Femeile se confruntă cu sărăcia în uh, măsură mai mare decât bărbații. Diferențele de salarizare între femei și bărbați sunt inacceptabile. Violențele împotriva femeilor este legată de această degradare a situației um, populației. În țara mea, de la începutul anului, au murit 9 femei și un copil în urma violențelor domestice. Această brutalitate, um, violența domestică, violența sexuală, exploatarea la locul de muncă sau prin prostituție, Uh, sunt fenomene care există în Uniunea Europeană. Lupta pentru egalitate la nivel național sau internațional, de exemplu, prin Convenția de la Istanbul, sunt, este necesară, dar nu este suficient ca legea să prevadă anumite lucruri. Nu putem uh, să avem uh, politici pentru a ne face că facem ceva. Trebuie să luăm măsuri eficiente pentru a lupta împotriva violenței împotriva femeilor, Aceste planuri de acțiuni sunt indisociabile de uh, afirmarea drepturilor femeilor. E nevoie de măsuri de acompaniere a victimelor, de, e nevoie uh, de situri unde acestea să fie primite nevoie de reabilitare. Trebuie să se ofere reabilitare economică și siguranța acestor persoane. Trebuie să arătăm că legea protejează femeile victime ale violențelor în toate etapele, până își um, reușesc să-și reconstruiască viața. Trebuie să luptăm împotriva tip, tuturor tipurilor de violență dacă dorim egalitate. Inegalitățile între femei și bărbați există în viața activă. Trebuie să luptăm împotriva șomajului femeilor, împotriva precarizării lor la nivel uh, uh, salarial. Femeile trebuie promovate pe picior, pe picior de egalitate în toate domeniile. Trebuie să se promoveze dreptul de a fi mamă. Trebuie să se promoveze maternitatea și paternitatea Trebuie să existe echipamente publice uh, și sprijin pentru copii, tineri, persoane în vârstă, uh, persoane cu handicap sau uh, pentru victimele violenței. Trebuie să protejăm, în fine, femeile care fac obiectul prostituției și a traficului de persoane, care sunt exploatate sexual sau se confruntă cu hărțuirea sexuală la locul de muncă. Statele membre trebuie să-și asume responsabilitățile și să afirme că drepturile femeilor sunt un element esențial în lupta împotriva tuturor tipurilor de violență. Bine ați venit, doamnă comisară Iurova, aveți cuvântul. Europe. Domnule președinte, stimați membri, Europa se confruntă din ce în ce mai mult cu tendințe populiste, extremiste, care se manifestă și prin, în forme sexiste, uh, incitări la ură, Ehm, atitudini de dreptul medievale ce privește drepturile femeilor și ale eh, fetelor. Eh, în alta reprezentantă a Uniunii Europene, doamna Mogherini, a pus egalitatea de gen în centrul acțiunilor noastre interne și externe. Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen pentru anii 2016-2019 a fost cadrul nostru pentru a promova egalitatea de gen și prioritizarea sa în Uniunea Europeană și nu numai. Uh, în 2019 uh, evaluăm progresele făcute, identificăm lacunele și pregătim uh, viitoarele priorități. În acest context, uh, opinia Parlamentului European este binevenită. De asemenea, salut acordul la care s-a ajuns în ce privește propunerea echilibrului dintre muncă și viață, Uh, părinții astfel vor avea mai multe șanse să reconcilieze viața de familie cu viața profesională. În noiembrie 2017, Comisia a adoptat un plan de acțiune Ehm, pentru a elimina diferența de salariu dintre bărbați și femei cu un set coerent de peste 20 de acțiuni concrete. Majoritatea acestora au fost puse în aplicare și cele care mai rămân de pus în aplicare ar trebui să mm, fie încheiate în acest an. Datele fiabile sunt esențiale ca să ne monitorizăm tendințele în egalitate de gen noi, de ce Eurostat la ora actuală dezvoltă un sondaj în legătură cu violența de gen pentru a avea statistici aduse la zi ca urmare a sondajului în întreaga Europa, Agenția pentru Drepturile Fundamentale din 2014, a eradica violența de gen a fost o prioritate uh, importantă a Comisiei Europene. Tocmai am terminat al doilea an de acțiuni țintite și conștientizare și continuăm să facem eforturi legătură cu aderarea UE la uh, Convenția de, de la Istanbul împotriva violenței de gen, când e vorba de ratificarea de statele membre. Uh, Până astăzi, 20 de state membre au ratificat uh, această convenție a Consiliului Europei, însă, după cum știți, um, ratificarea este sub presiune în alte țări. În dezbaterea publice și politice în legătură cu convenția, ilustrează foarte bine impactul actualelor uh, reacții negative față de egalitatea de gen în Europa. Sunt uh, argumente falacioase împotriva convenției care sunt utilizate în dezbaterea publică. Noi trebuie să combatem aceste fenomene și să explicăm că singurul scop al convenției acesteia e să prevenim și să combatem violența împotriva femeilor, violența în familie, împotriva copiilor, femeilor și bărbaților, fără niciun fel de uh, scop ocult sau uh, plan ascuns. E o situație care para- paralizează anumite state membre în procesul lor de ratificare a uh, convenției. Uh, Eh, nu mai avem timp, însă dacă ne dorim să eh, ratificăm eh, înainte, convenția înainte de alegerile europene, egalitatea de gen nu e doar o valoare centrală a Uniunii Europene, ci e valoare centrală și uh, pentru acțiunile noastre externe. Mă bucură faptul că acest Parlament a salutat progresele făcute în în aplicarea cooperării internaționale și dezvoltării planului de acțiune a UE pentru egalitatea de gen, plan care se concentrează pe uh, o mai bună integritate a femeilor, drepturile economico-sociale ale lor, participarea, eliminarea uh, violenței de gen. Consiliul salută o nouă și ambițioasă abordare strategică a Uniunii Europene în ce privește femei, uh, pace, securitate, care combină în mod explicit acțiuni interne și externe și solicitări pentru analize și reacții la cauzele violenței legate de gen, inegalităților, violențelor de gen. Uh, conflictelor și trebuie să ne continuăm eforturile în mod susținut. E unul din motivele pentru care în septembrie 2017 Uniunea Europeană a lansat în comun cu ONU o inițiativă pentru a aduce în prim plan și elimina toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor în întreaga lume. Uh, asta a fost uh, susținut și de o contribuție financiară de 500 uh, de milioane de euro. Ambiția noastră este ca această inițiativă să se și Uh, facă simțită în viețile femeilor și fetelor din întreaga lume, mai ales uh, în ce privește tinerele și celor care trăiesc în uh, comunitățile cele mai marginalizate și mai vulnerabile. Comisia va continua să fie angajată în acest domeniu. Eu contez pe Parlamentul European și pe Consiliul European în angajamentul lor de a ne ajuta să traducem asta în practică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Pentru PP, un minut și jumătate, doamna Pietikainen. In societies that are good in welfare society, in Societățile democratice cu bună stare, uh, bazate pe respect. Uh, Ei bine, în aceste societăți femeile o duc bine, dar și invers. Când femeile o duc bine, Um, toate aceste lucruri sunt valabile. Tocmai de aceea um, drepturile femeii sunt un fel de uh, semnal, indicator al um, ceea ce se întâmplă în, întreaga societate. Cercetarea ne-a arătat că atunci când femeile uh, suferă, societățile de fapt uh, sunt pe cale să limiteze libertățile, serviciile sociale și mai departe. Și femeile nu au nu pot să aleagă dacă sunt discriminate pentru că sunt femei sau din alte motive, pentru că de multe ori uh, această uh, discriminare este uh, împotriva femeilor, împotriva imigranților, împotriva persoanelor cu dizabilități. Și femeile, deci, se confruntă cu o discriminare combinată și da, am văzut uh, un regres în domeniul drepturilor uh, femeilor. Femeile sunt oameni și au drepturi fundamentale, iar drepturile sexuale și reproductive fac parte din uh, drepturile fundamentale. Trebuie ca Comisia să combată acest regres și să orienteze statele membre în acest sens. Mulțumesc. În numele SND, două minute, doamna Garcia Perez. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamne comisară. Vorbim despre Uh, pași înapoi în drepturile femeilor în Europa. În 2014, acum 5 ani, dezbăteam aici despre drepturile legate de sănătatea sexuală și reproductivă și eu atunci am spus să nu permitem ca fiicele noastre să aibă mai puține drepturi decât mamele noastre. Ei bine, această amenințare acum este mai aproape ca niciodată și Polonia, cu legea sa avortului, Ungor, Ung Ungaria, care elimină studiile de gen din universități, Bulgaria, care nu dorește să ratifice convenția de la Istanbul. Știți ce s-a întâmplat ultima dată în această nouă val ultraconservator? Liderul Partidului Popular din Spania a hotărât că pentru a garanta durabilitatea pensiilor, femeile trebuie să nască, trebuie să aibă copii ca să plătească pensiile. Și acest lucru se face um, revenind la legea avortului din uh, 85 Uh, femeile primesc salarii mai mici, pensii mai mici, am dificultăți în a intra pe piața muncii, femeile au grijă de persoanele dependente. În fiecare zi, femei mor din cauza violenței de gen. Sunt victime ale violențelor sexuale și ale traficului de ființe umane. De multe ori femeile se tem să se întoarcă acasă singure. Nu putem rămâne impasibili în fața acestei situații. Astăzi există multe motive, peste o mie de motive. Aceasta este campania lansată de asociațiile de femei pentru a mobiliza pentru greva feministă de pe 8 martie. Noi, acest parlament, trebuie să le poarte vocea pentru a umple străzile cu revendicări de egalitate. Nu e vorba de o problemă a femeilor, e vorba vorba de o luptă pentru o Europa feministă care merge înainte, nu se predă uh, și uh, face eforturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu acceptăm cartonașe albastre. Repet, dragi colegi, din păcate, nu voi putea permite întrebări cu cartonașe albastre pentru că atunci când am început eh, eu să prezidez, eram deja cu 20, aveam deja 25 de minute întârziere. Are cuvântul doamna Vișniesca de la ECR. Mulțumesc. Eh, domnule președinte, doamnelor și domnilor, este evident că sunt în favoarea egalității femeilor, dar nu sunt de acord cu elemente esențiale din această rezoluție. În primul rând, pentru că obiectivul este acela de a limita libertatea de exprimare, pentru că pare să critique uh, neratificarea uh, uh, Convenției de la Istanbul și este criticată politica favoarea familiei și împotriva maternității. Um, unii consideră că maternitatea este un obstacol în, în, faț, în cariera profesională a femeilor. Nu pot fi de acord cu acest lucru. În al treilea rând, um, în această rezoluție se face apel, un apel scandalos la Uh, se spune că um, cei care protejează viața fac dezinformare. Nu sunt de acord că avorturile sau drepturile minorităților sexuale uh, sunt considerate ca o deteriorare a drepturilor femeilor. De aceea am propun un proiect de rezoluție alternativ în care subliniez nevoia de um, um, a ajunge la o egalitate salarială uh, Uh, să luptăm împotriva căsătorilor forțate, mutilării genitale feminine. Spun că femeile trebuie să fie mai active în viața politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are acum cuvântul doamna Mlinar din partea al de două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi! În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru această rezoluție Femeile în Uniunea Europeană sunt în continuare hărțuite, discriminate, nu îi se permite acces egal la viața publică și politică și suferă de pe urma cazurilor de violențe din cauza genului. Iar acum uh, se înregistrează tendințe de regres uh, în ceea ce privește drepturile femeilor și egalității de gen. Uh, Progresul din ultimii zeci de ani este totuși fragil, nu trebuie luat de la sine înțeles. Grupurile uh, religioase și uh, extremiste folosesc cultura și religia pentru a legitimiza uh, încălcarea drepturilor femeilor. Aici intră um, atacuri împotriva drepturilor femeilor, reformele uh, privind drepturile de reproducere și așa mai departe. Iar toate acestea reprezintă un regres, cum am spus. În această rezoluție se solicită Uniunii Europene să treacă de la vorbe la fapte. Cer Uniunii Europene și statelor membre să se angajeze pentru drepturile omului ale femeilor, să se uh, aplice toate instrumentele privind drepturile femeilor și drepturile femeilor trebuie, femeilor trebuie să rămână o prioritate politică. Iar în cele din urmă trebuie să se investească în drepturile femeilor și fetelor și în organizațiile pentru fete și femei pentru a ne asigura că, și trebuie să ne asigurăm că bugetele naționale includ uh, investiții făcute pentru drepturile femeilor, femeilor și includ uh, asociațiile și organizațiile pentru fete și femei uh, la nivel european și uh, acestea sunt invitate la um, întâlnire interguvernamentale. Iar uh, activistele pentru, uh, activiștii pentru drepturile femeilor trebuie să fie și ei sprijiniți, uh, fiindcă adesea sunt ținta atacurilor. Mulțumesc din partea GUE, doamna Bjork. Kvinnors rättigheter är en central del av demokratin. Drepturile femeilor sunt o parte esențială a democrației și ar trebui să fie evident acest lucru în 2019. Și totuși vedem un regres. Este ideologic sau politic atunci când vorbim despre inegalitatea între bărbați și femei. Uh, forțele uh, de dreapta conservatoare Uh, creșterea sărăciei în drepturi în uh, rândul femeilor, uh, accesul la serviciile publice, femeile activiste sunt ținta unor atacuri. Mama mea a spus uh, că lucrurile nu se îmbunătățesc uh, fără a lupta. Este însă dur uh, să lupți pentru uh, sufragiul universal și independ independență. Nu putem să permitem uh, un pas înapoi. Trebuie să cerem să mergem înainte lupta feministelor uh, nu va înceta și nu putem să, uh, ca cineva să uh, ia controlul asupra vieții noastre. Doamna că un minut și jumătate. În Bulgaria, popular, populația primește informații greșite în ceea ce privește Convenția de la Istanbul, de aceea nu a fost ratificată. La școală, la școală li se spune că masturbarea este rea și li se, spune, li se dau informații greșite despre reproducere. S-a comandat un studiu foarte scump în ceea ce privește avortul. Vedem că acest regres pentru femei are loc peste tot în Europa, în toate societățile. Femeile sunt cele mai afectate. Controlul asupra corpului feminin e cap de listă. Cap de listă pentru extremiști și pentru mișcări fundamentaliste creștine. Există și campanii care ponegresc Convenția de la Istanbul și și alte minorități. Aceste idei sunt cele care sunt vehiculate și mai sunt și bani care sunt uh, investiți în, a, în acest sens de americani și de ruși. Ce am făcut noi? Noi am așteptat mult prea mult și nu am făcut nimic și trebuie să se încheie această situație. Vorbim și spunem că suntem pentru femei și suntem împotriva celor care vor să le, le limiteze libertățile. Dacă ne dorim să readucem o ordine naturală, nu cea patriarhală, atunci trebuie să începem să acționăm. Cu ce să începem noi aici, în Parlament? Președintele Tajani a participat la un summit și a, va participa la un summit important și a confirmat prezența. Așa că noi, cei de aici, din Parlament, trebuie să luptăm pentru Europa. Îmi cer scuze, întrerupe președintele, nu avem destul timp. Urmează acum domnul Soșniersc. Pani Lopez martwi și tutaj, że... Mulțumesc. Doamna, domnul Lopez se teme că, doamna Lopez se teme că abordarea sa nu poate fi folosită pentru drepturile femeilor, dar nu se poate așa ceva. n-are rost să vorbim despre discriminare și lipsa de egalitate. Poate că, de fapt, ar trebui să vorbim despre lipsa de sprijin pentru cuvintele dumneavoastră, fiindcă societatea noastră este victima propagandei, uh, acest război între sexe pentru... Până la urmă, toți avem aceiași cromozomi. Haideți să nu creăm probleme acolo nu există. Și dacă tot mai spuneți aceste prostii, și lucrurile nu duc nicăieri, așa cum a spus și dumneavoastră, de fapt că se obține rezultatul uh, invers chiar, înseamnă că nu funcționează. Care e concluzia pentru feministe? Pentru feministe să facă tot ce au făcut înainte, mai multe discuții, mai multe rezoluții și tot uh, uh prostii. Și nu face decât să enervați pe oameni. Thank you. Uh, next, uh, Mrs. Kozlovska Rajewicz for one minute. Mulțumesc, doamna Kozlovska Rajewicz, un minut. Pani comisar, șanovni państwo, Prawa kobiet zawsze były. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, drepturile femeilor au fost și sunt uh, parte din drepturile omului. nu există o organizație care să militeze pentru drepturile femeilor cum este Uniunea Europeană dar uh, s-a ajuns la un regres uh, în viața privată a femeilor, uh, sănătatea reproducerii. Acestea trebuie să aibă prescripții medicale pentru Uh, contraceptive și uh, nu primesc finanțare. Statul uh, privește cu neîncredere tot ceea ce este legat de feminism. Doamnă comisar, este timpul ca Comisia să analizeze atent posibilitățile de a interveni și de a folosi toate posibilitățile pe care le are pentru a pune capăt acestui regres. Doamna Blinkeviciute. Domnule președinte, doamnă comisar, cu toate că există legislație, recomandări, strategii care au fost adoptate, în realitate suntem abia la jumătatea drumului spre egalitatea de gen. Progresul este extrem de lent. În anumite domenii, situația drepturilor femeilor s-a înrăutățit. Până acum nu am reușit să eradicăm violența împotriva femeilor și aceasta este una dintre cele mai mari încălcări ale drepturilor omului. Există state membre care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul. Înseamnă că nu există violență împotriva femeilor în acele state sau că nu există voință politică în acele guverne pentru a ratifica acest uh, important document internațional. Din păcate, nu există în continuare progres astfel încât să existe plată egală pentru muncă egală de asemenea, la pensie diferența e de 40%. Nu există niciun fel de progres în politică și în luarea deciziilor. Femeile trebuie în continuare să lupte ca să aibă acele, aceleași drepturi în politică. În statul meu, în Lituania, guvernul nu e format din nicio femeie. Mulțumim, doamna Tomașici. Discriminația jena sustav... Mulțumesc. Uh, discriminarea împotriva femeilor trebuie să fie combătută peste tot, întotdeauna, iar femeile sunt victime ale acestei discriminări numai din cauza uh, sexului și uh, um, unele grupuri sociale, unele asociații au atitudini foarte clare. Fiecare trebuie să aibă libertatea de a alege cum vrea să-și trăiască viața nu e doar uh, o, vorba de o luptă între uh, feminism și tradiționalism, e vorba de a respecta femeile care vor să trăiască altfel. Trebuie să respectăm dreptul la viață. Asta nu înseamnă un uh, regres. Iar Bine născuți, fetele născute sunt un grup vulnerabil care nu pot lupta pentru drepturile lor. Mulțumesc. Dumneavoastră ați ajuns mai târziu și spuneam că avem întârziere de 25 de minute. Nu permitem cartonașa albastre din motive de timp. Domnul Urtasun. Mulțumesc. Am uh, traversat o criză economică în care drepturile femeilor au avut de suferit, austeritatea a venit mână în mână cu regresul și întoarcerea sistemului patriarhal, iar acum uh, extrema dreaptă, care, iată, afectează agenda politică și atacă foarte clar drepturile femeilor în unele țări, s-a pus chiar sub semnul întrebării uh, s-au pus în, sub semnul întrebării legi împotriva uh, Uh, violențe împotriva femeilor în, uh, sau chiar în Spania, unde se dorește întoarcere la legea avortului de acum 100 de ani, uh, de acum 100 de ani. Ce se întâmplă cu această ofensivă împotriva femeilor? Domnul comisar, avem nevoie de o agendă de egalitate mai ambițioasă ca oricând pentru a debloca toate uh, dosarele care s-au blocat la Consiliu și toată lumea trebuie să se mobilizeze și pe străzi. Acum, pe 8 martie, sper să iasă toată lumea în stradă pentru a susține drepturile femeilor. Mulțumesc, doamna Matera. Evidente, siamo... Mulțumesc, domnule președinte. Ajungem la sfârșitul acestei legislaturi și trebuie uh, să uh, evaluăm ce am făcut uh, Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu a fost aplicat în toate statele membre. În ciuda eforturilor, egalitatea de, uh, indexul egalității de gen, indicatorul arată uh, disparități cu uh, îmbunătățiri uh, nesemnificativă. Uh, avem uh, nevoie de îmbunătățiri uh, semnificative în toate statele membre, mai ales în ceea ce privește ocuparea, unde vedem că s-au făcut pași înapoi. Femeile sunt mult mai afectate decât bărbații. Și uh, faptul că nu s-a votat Convenția de la Istanbul este regretabil. Sunt multe uh, obstacole, mai ales la nivelul definițiilor s-a ajuns uh, la... Vă informez că avem întârzieri și o să uh, luăm intervențiile către membru din uh, grupurile politice. Asta înseamnă că doamna Ședrova, doamna Ward, domnul Iuroc, nu am altă opțiune. O să trecem la doamna Head un minut. În cei 15 ani pe care mi-am petrecut în Parlament, drepturile femeilor au fost lupta mea cea mai importantă. Egalitatea între bărbați și femei e un principiu important în Uniunea Europeană și esențial dacă e ca totul să funcționeze. Toate statele membre au semnat tratatele care garantează drepturi pentru femei. Faptul că acest lucru nu se pune în aplicare în Uniunea Europeană și în statele membre mă face să fiu foarte supărată. Ceea ce am văzut în ultimii ani e un atac, un atac organizat, un atac frontal asupra drepturilor femeilor. Mergem în spate și nu înainte. O serie de state membre restricționează accesul la sănătatea reproducerii, unele organizații pentru drepturile femeilor sau uh, au fost uh, restricționate și vedem că progresele au fost minime. Între 2005 și 2015 s-au înregistrat progrese în domeniu. Pentru mine, ca feministă, lucrurile sunt foarte, foarte grave. Mulțumim. Urmează domnul Sole, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Decalajul salarial este de, iată, 16% și decalajul uh, la fel în rândul pensiilor. Uh, Uh, violența sexuală în rândul femeilor este foarte ridicată. Și uh, mai sunt și alte exemple. Aceste cifre ne arată foarte clar că suntem departe de a ajunge la egalitate între sexe. Și totuși, dreapta pune sub semnul întrebării uh, măsuri indispensabile pentru a asigura protejarea drepturilor femeilor. Și Um, ultraconservatorii sunt uh, prezenți și în Spania. Dreapta ultrafranchistă pune sub semnul întrebării și existența violenței împotriva femeilor. Se vorbește despre uh, violență în familie și uh, despre numărul de, de denunțuri false, în ciuda faptului că sunt atacate drepturilor femeilor uh, Uh, valul feminist, feminist devine din ce în ce mai puternic. Acest lucru s-a văzut uh, și pe data de 8 martie anul trecut și se va vedea și peste câteva săptămâni. Mulțumesc, uh, doamna Șuiță, un minut. ženskih prava i ravnopravnost spolova. Mulțumesc foarte multe. mult. Egalitatea între bărbați și femei este unul dintre drepturile fundamentale ale Uniunii Europene este adevărat că trebuie să constatăm un regres în ceea ce privește drepturile femeilor. Asistăm la tendințe extremiste care sunt uh, evidente în anumite uh, sectoare ale societăților în care trăim o societate democratică nu este dezvoltată decât dacă și uh, drepturile femeilor sunt dezvoltate. Sunt de acord cu ceea ce se spune în raport și anume că nu putem să acceptăm ca femeile de astăzi să aibă uh, drepturi mai puține decât mamele lor. Dar ce înțelegem prin asta? Trebuie să uh, eradicăm uh, limitările drepturilor, Convenția privind combaterea violenței împotriva femeilor. Chiar în țările unde s-a semnat uh, această convenție, asistăm la violențe împotriva femeilor. Uh, doamna Peter, un minut. Vă mulțumesc. În 2019, în Uniunea Europeană, încă nu am reușit să ajungem la egalitate de gen. Femeile nu au aceleași posibilități. Nu există progrese nici în ceea ce privește cadrul instituțional și politic sau ce se întâmplă în domeniul social, în domeniul muncii lucruri care ar fi importante pentru egalitatea de gen. Femeile sunt discriminate și astăzi. Trebuie să aleagă între carieră și familie. Nu pot să le aibă pe ambele. Și aceasta este o problemă adevărată la care e nevoie de o soluție adevărată. Acest raport nu vine cu răspunsuri la această întrebare atât de importantă. Eu nu sunt de acord cu viziunea raportorului în ceea ce privește îndefinirea și așa mai departe. Drepturile femeilor nu trebuie să fie restricționate și drepturile acestea nu trebuie să aibă niciun fel de limitare în timp. Bineînțeles, trebuie să fie respectată și subsidiaritatea, dar eu nu sunt convinsă de acest raport. Președintele, vă spuneam un singur vorbitor pe grupul politic, doamna Șoidrova, un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, e adevărat că drepturile, egalitatea de drepturi este o sarcină veche, iar în Uniunea Europeană ar trebui să sprijinim toate măsurile care sprijină drepturile femeilor în societate și care le uh, permit să aleagă în ceea ce privește cariera sau maternitatea. E nevoie de um, o conciliere mai bună a vieții de familie cu viața profesională, iar măsurile în acest sens sunt binevenite. Din păcate au fost folosite uh, acest subiect pentru a critica um, politicile conservatoare, fiindcă trebuie să spunem că uh, prin aceste politici sunt protejate viețile copiilor nenăscuți și viața tuturor până la urmă. Deci trebuie să fim de acord cu aceste politici care protejează maternitatea. Mulțumesc. It's important that the European... Este important ca Parlamentul European să abordeze regresul în domeniul egalității de gen și drepturile femeilor în Europa. Forțele care determină această uh, regres uh, sunt prezente în Parlament. Forțele conservatoare devin tot mai puternice, sunt bine organizate și au reușit să convingă tot mai mulți oameni că sunt uh, în partea bună a istoriei. Acest lucru este periculos drepturile de, la sănătatea reproducerii sunt periclitate. Există chiar și o periclitare a accesului la contraceptive. Ratificarea Convenției de la Istanbul uh, este înceată și uh, un proces uh, dureros. Între timp, uh, violența domestică se tot răspândește. Mă îngrijorează faptul că unii nu văd acest uh, regres. Trebuie să continuăm să vorbim în favoarea drepturilor femeilor și uh, să încurajăm ca această luptă să continue. Domnul Iurec, un minut. Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, am auzit critici în ceea ce privește Convenția de la Istanbul exprimate în Uniunea Europeană, care duc în ero- induc în eroare pub- publicul. Articolul 14 din Convenție spune că școlile vor fi utilizate pentru a promova roluri sexuale netipice. Părinții ar trebui să spună nu la asemenea tratamente. Articolul 14 duce la o eradicare a tradițiilor și obiceiilor care promovează roluri stereotipice pentru femei. Cum puteți să spuneți că Statele care nu au semnat Convenția de la Istanbul tolerează agresiunile. Nu e statul dumneavoastră, mai degrabă în Germania decât în Republica Cehă există căsătorii forțate. Așa că haideți să nu inducem în eroare oamenii și să respectăm țări ca Bulgaria care au spus că nu-și doresc o asemenea convenție. Obligația dumneavoastră e să o apărați. Una contradicțiune în questo continente, un movimento. Mulțumesc, doamna Forența pe continentul european uh, avem foarte multe contradicții. O mișcare feministă puternică care luptă împotriva sexismului și violenței patriarhale și un cadru instituțional totuși care a rămas în urmă. La mine în țară, de pildă, nu știu dacă comisia știe acest lucru, în septembrie, la comisia FEM, au fost prezente mai multe organizații ale femeilor care sunt atacate pur și simplu. S-a vorbit despre aceste organizații în raportul privind introducerea chestiunilor de gen în politici. În Italia se ridică obiecții, iar unele organizații se opun avortului. Am dat înapoi în ceea ce privește drepturile femeilor în Italia, iar pe 8 martie vom ieși în stradă. Mulțumesc. Aveți cuvântul, doamna comisar, pentru răspunsuri. Onorați membrii, o să conchid spunând că sunt uh, recunoscătoare pentru susținerea Parlamentului European pentru promovarea drepturilor femeii și egalitatea de gen. Avem o întârziere, sunt conștientă de acest lucru. Uh,